Ok, colleagues. Bun, dragi colegi. Tot mai cred că începerea la 14 și 30 uh, nu prea funcționează în majoritatea comisiei și Comisia Envi este o comisie mare și împreună cu um, Comisia DEVE suntem numeroși. În ar trebui însă să începem, mai ales că interpreții trebuie să se oprească exact la 18 și 30. E vorba de punctul 26 de la Comisia DEVE, respectiv 15 de la Comisia ENVI. Este o discuție comună în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană raport de monitorizare în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. copreședinta mea, doamna Lina Volean, ar fi trebuit să ajungă, da, e blocată în trafic, așadar îi transferă această responsabilitate domnului uh, Stoiber de la STOA. Ne interesează în orice caz foarte mult activitatea dumneavoastră în ceea ce privește măsurarea rezultatelor realizate de UE, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă și oricum anul viitor vom merge la New York pentru a raporta cu privire la realizarea de către Uniunea Europeană a acestor obiective atât la nivel intern cât și extern și de aceea Comisia DEVE și ENVI au colaborat împreună pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o abordare holistică în ceea ce privește obiective de dezvoltare durabilă. Am vrut să ne asigurăm așadar că Uniunea Europeană realizează atât dimensiunea internă cât și externă a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Știm că Eurostat publică un raport anual și măsoară uh, realizările țărilor în ceea ce privește uh, aceste obiective. Am să vă dau acum cuvântul pentru ca dumneavoastră să ne spuneți ce măsurăm, dacă există lacune în ceea ce măsurăm. Noi, din partea DEVE, am solicitat permisiunea pentru a face un raport din proprie inițiativă înainte de forumul politic la nivel înalt de anul viitor. De aceea, statisticile corecte ar fi foarte importante pentru activitatea noastră în ceea ce privește realizările UE în acest domeniu. <clears throat> Fără a mă mai uh, lungi, am să dau cuvântul domnului Stoiber, care este șef de unitate la nivelul Eurostat. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a spus, sunt Anton Stoiber sunt uh, șeful unității pentru dezvoltare durabilă din cadrul Oficiului Statistic a UE. Sunt împreună cu Cristin Mayer, care este șefa de echipă care răspunde de indicatorii pentru dezvoltare durabilă și vă vom prezenta raportul de monitorizare pe care l-am realizat pentru 2018 în ceea ce privește progresele realizate în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă în context UE. Pregătim deja și raportul pentru anul viitor. Sperăm că vom publica mai repede raportul. Anul acesta am făcut în septembrie. La anul dorim să reușim acest lucru înainte de finele lunii iunie. Înainte vă prezenta raportul, aș dori să vă ofer câteva informații de context. Probabil că știți că Agenda 2030 prevede diferite niveluri de monitorizare la nivel global, la nivel regional, la nivel național. Aceste lucruri sunt menționate explicit în Agenda 2030. Vom uh, discuta despre nivelul UE, dar poate că este util să subliniem uh, și celelalte niveluri. Avem așadar nivel la nivel de ONU. Aici se monitorizează cele 169 de obiective ale Agendei 2030. Principalii actori sunt uh, Comisia Statistică a ONU și așa zis agenție Custode, care colectează datele relevante și <clears throat> acest lucru se realizează cu 213 indicatori în total. Caracteristica lor este că nu există cu toții, sunt identificați ca nume, dar doar 40, doar pentru 40% există date pentru toate Um, țările, pentru alte 30% există o metodologie agreată, dar majoritatea țările nu au date și pentru restul de 30% nu există încă o metodologie agreată. Asta este factorul distinctiv față de ceea ce facem la nivel de UE. La nivel de UE progresează, uh, monitorizăm progresul în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă și facem acest lucru și în baza politicilor uh, menționate în comunicările din 2016 spre o Europa durabilă. Principalii jucători sunt Eurostat și serviciile Comisiei, dar și birourile de statistică și alți factori interesați. Pentru monitorizare folosim un set de indicatori UE pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci folosim doar acei indicatori pentru care avem date ceea ce înseamnă că facem o revizuire anuală pentru ca setul de indicatori să fie actualizat în condițiile în care indicatorii se modifică. Mai există și multe alte straturi, multe țări până acum au strategii de dezvoltare durabilă și propriile seturi de indicatori naționali care diferă și față de cei de la ONU și cei UE. Uh, există monitorizare sistematică pentru educație și ocupare, de pildă, dar există și alte exerciții alternative de monitorizare. Activitatea OCDE, Fundația Bertelsmann, trebuie să ținem cont și de acest lucru, dar noi monitorizăm la nivel UE față de uh, politicile UE. Setul de indicatori a fost uh, ales în funcție de relevanța politică și calitatea statistică. Deci indicatorii trebuie să aibă o minimă calitate. În mod ideal ar trebui actualizați frecvent. Serul inițial am ales în 2017, în urma unui proces de consultare foarte amplu, care a inclus statele membre, mai multe comitete ale Consiliului, un forum al utilizatorilor, societatea civilă, ONG-uri și o serie de organizații internaționale, precum și universități. Indicatorii aleși au avut un aviz favorabil din partea Comitetului de Statistică European în mai 2017 și apoi au mai avut loc revizuiri. A avut loc o revizuire pentru setul pe care l-am folosit pentru raportul pe 2018, ceea ce a dus la modificarea unui număr de șase indicatori. Iar în momentul de față există o revizuire pentru raportul din uh, 2019, care, vă spuneam, va deveni disponibil în iunie 2019. Caracteristicile setului UE. În total există 100 de indicatori distribuiți uh, uniform uh, asupra celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Majoritatea indicatorilor sunt uh, folosiți pentru mai multe scopuri, ceea ce face ca raportul să fie mai elocvent și să poată fi subliniate legăturile. 88 dintre indicatorii din raportul pe 2018 sunt actualizați anual, ceea ce este util. Două treimi dintre indicatori sunt din statistici oficiale, o treime din alte surse, iar principalele surse sunt Agenția de Mediu Europeană pentru mulți dintre indicatorii de mediu OCDE și o serie întreagă de alte surse. 54 din cei 100 sunt aliniați cu setul de indicatori la nivel de ONU, iar 28 dintre cei 100 sunt aliniați cu tabloul uh, de bord a politicilor uh, Uniunii Europene în funcție de prioritățile Comisiei și de exemplul pilonul drepturilor sociale europene și am să dau acum cuvântul colegei mele pentru prezentarea raportului. Mulțumesc, aș dori să vă prezint acum pachetul de monitorizare pe care l-am publicat în septembrie pentru că pentru a realiza utilizările Um, necesare în funcție de nevoi. Avem mai multe produse, produse dedicate instituțiilor, produse dedicate publicului larg. Iar pe pagina noastră de web există um, diferite rapoarte disponibile. V-am explicat că există cele 17 obiective de dezvoltare durabilă definite de ONU și pentru fiecare dintre uh, aceștia avem o serie de indicatori, așa cum s-a explicat deja. Deci dacă mergeți pe pagina noastră, veți vedea pentru fiecare obiectiv indicatoarele pe care le evaluăm. Pe partea dreaptă vedeți o listă de pildă pentru calitatea educației, dar puteți vedea de asemenea și că pentru unele dintre acestea există ținte existente în educație. De pildă, avem cadrul de monitorizare pentru educație și formare, avem indicatori pentru strategia 2020, unde mm, țintele sunt stabilite de Comisie și de statele membre și aici le evaluăm uh, pentru a vedea cum se comportă față de ținta UE Acolo nu există o astfel de țintă, există alte simboluri și se evaluează, evaluează tendința ca atare. În funcție de această distinție, deci dacă există o țintă, putem avea progrese semnificative față de ținta UE. Este soggeata verde, îndreptată în sus sau poate exista un progres uh, moderat, uh, vedeți uh, săgeata în diagonală, ceea ce nu este cazul pentru acest obiectiv de dezvoltare durabilă, de pildă, dar ar putea fi și progrese insuficiente, ceea ce înseamnă că există progrese, dar nu suficiente pentru realizarea acestui obiectiv, sau <clears throat> dacă Um, mișcarea este de îndepărtare față de realizarea acestei ținte, săgeata este roșie și arată în jos. Dacă nu există o țintă, atunci evaluăm doar uh, progresul față de realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă și și aici avem patru categorii, progres semnificativ, progres moderat sau o descreștere moderată sau uh, majoră. Iată deci că pentru fiecare obiectiv de dezvoltare durabilă facem această evaluare ținând cont de toți indicatorii, iar apoi avem o evaluare de ansamblu pe care o vedeți aici. Cei mai buni performeri Uh, precum uh, obiectivul pe sănătate, pentru educație de calitate și numărul 7, energie. Pe partea stângă vedeți că în ceea ce privește obiectivul 10, reducerea inegalităților, nu suntem pe calea cea bună pentru realizarea obiectivelor, deci situația s-a deteriorat ușor în ultimii 5 ani. Iar în ceea ce privește cele patru obiective de dezvoltare durabilă de jos, nu putem evalua tendința pentru că nu există suficiente date pentru toți indicatorii pentru a evalua tendința. Am stabilit atunci, în aceste condiții, Nu venim cu o evaluare generală dacă nu avem uh, suficiente date. Iată, deci produsele pe care le-am menționat anterior au un raport amplu, cel de monitorizare, care a fost distribuit tuturor uh, eurodeputaților din aceste comisii. Deci aveți acest uh, raport care vă oferă o analiză detaliată a tuturor um, indicatorilor și prezintă și metodologia noastră de evaluare. Apoi mai există o broșură mai mică unde uh, se oferă pe câte două pagini o sinteză pentru fiecare obiectiv de dezvoltare durabilă, iar în acest an avem și un produs uh, nou, o publicație digitală și invit pe toată lumea să consulte pagina noastră de web pentru că este un produs interactiv comparativ, se poate vedea tendința, se pot face comparații cu alte state membre. Deci, această publicație a fost publicată și pentru atragerea unei audiențe mai tinere. Deci, uh, un fel de instrument uh, care îndeamnă și la joc. Ne apropiem de finalul prezentării. La ora actuală se desfășoară o altă revizuire a indicatorilor. Obiectivul acestor revizuiri, după cum am spus și înainte, este de a ne asigura că indicatorii sunt cât mai relevanți, cu putință. De exemplu, anul trecut, scoreboardul social a jucat un rol foarte important aici pentru noile inițiative și apoi dacă apar noi indicatori din noi surse, îi vom lua și pe ei în considerare. Ideea este de a crește relevanța pentru politici și calitatea indicatorilor. În același timp dorim să păstrăm caracteristicile, deci maxim 6 indicatori per obiectiv. Dacă apare un nou indicator, atunci un mai bun, atunci un indicator mai puțin bun va trebui să fie eliminat. Avem și o listă um, în suspensie cu indicatori care sunt buni, dar nu tocmai pregătiți. În momentul în care sunt gata, ei vor fi incluși în setul de date. Toate aceste revizuiri se bazează pe un proces consultativ foarte larg, foarte cuprinzător. Ne consultăm cu mai multe categorii de persoane. De exemplu, cu platforma multe, multe părți interesate. Există un grup uh, care vizează monitorizarea și ne-am consultat cu acel grup. Revizuirea indicatorilor se va desfășura la, la sfârșitul acestui an. Avem o întâlnire cu direcțiile generale vineri, pe 23 noiembrie, unde vom discuta toate aceste schimbări. Probabil doar trei indicatori se vor schimba anul acesta. Se realizează revizuiri uh, la nivel ONU, revizuirea indicatorilor în 2020 De asemenea, se fac revizuiri și în um, perspectiva Orizont 2020. Toți acești indicatori vor fi publicați la începutul lui ianuarie și dorim să realizăm un raport înainte de sfârșitul lui iunie 2019 la timp pentru a fi util forumului politic la nivel înalt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am câteva întrebări și văd că și unul dintre colegii din sală s-ar putea să aibă întrebări. Prima mea întrebare este următoarea. Știu că dumneavoastră faceți parte din comisie, dar uh, interacțiunea dumneavoastră cu oamenii care, se barează, care lucrează pe politici în comisie. Cum a fost dumneavoastră? Lucrați pe statistici, pe tendințe, dar nu trageți uh, concluzii în baza acestor uh, tendințe. Pe mine mă frapează, de exemplu, ideea aceea cu inegalitățile care se înrăutățesc sau cel puțin nu se îmbunătățesc. Pe mine m-a șocat uh, săgeata aceea roșie. Până în decembrie ne așteptăm să primim un document de reflexie din partea Comisiei cu privire la ODD-uri. Nu știu dacă sunteți implicați sau nu în această temă. E cineva aici de la Secretariatul General al Comisiei? A, este cineva? Puteți răspunde? Atunci este o întrebare pentru dumneavoastră. Foarte bine, nu știam. Bun, dumneavoastră ne veți putea spune ce faceți cu toate aceste informații, care sunt foarte interesante, dar trebuie să știm ce facem cu ele. Eu am lucrat, de exemplu, înainte pe schimbările climatice, la COP, la COP uh, am măsurat uh, progresul înregistrat către ținta agreată, am discutat și la doamna Hautala și am spus că și în Uniunea Europeană ar trebui să facem același lucru cu ODD-urile, să monitorizăm, să tragem concluzii și să luăm măsuri. Ați înregistrat progrese cu un sistem de valoare interpares? Pentru că informațiile, dacă am înțeles bine, nu sunt dezagregate, nu sunt defalcate, îmi cer scuze. Uh, sunt doar informații de la nivel european. Dar ar trebui să vedem ce face fiecare stat membru în parte. Avansează, merge înapoi. Și apoi cineva trebuie să analizeze aceste date și să spună tendințele sunt îngrijorătoare, sunt tendințe sau nu, sunt tendințe bune, să vedem ce face Uniunea Europeană pe fiecare dintre aceste obiective. În același timp, ne îngrijorează lipsa unei metodologii unitare. Se pare că avem metodologii uni- diferite de la stat membru la stat membru. Dacă dorim să facem măsurători adecvate, bine, pe de o parte, mă îngrijorează că am putea pierde timp schimbând metodologia în loc să încurajăm statele membre să ia măsuri concrete. Cam acestea sunt întrebările din partea mea. A, și mai am una. Am văzut că aveți acest site interactiv foarte frumos despre ODD-uri. Cu cine lucrați pentru a promova acest site interactiv? Există toate uh, agențiile ONU care lucrează cu ODD-urile. La prânz, de exemplu, am întâlnit cu UNICEF. Tinerii sunt importanți. Astăzi este Ziua Internațională a Copiilor. Și nu știu dacă lucrați cu alte agenții ONU pentru a promova cât mai mult toate aceste instrumente, să nu stea degeaba acel site, să nu-l folosească nimeni. Ele să fie prezentate în școli și în um, și publicului larg. Heidi Hautala are cuvântul și apoi Eli Schlein. E, Heidi, te rog. Mulțumesc foarte mult, Linda. Mulțumesc pentru prezentarea acestui raport. Sunt sigură că va fi un um, bun punct de pornire pentru munca pe care sper că o va desfășura Parlamentul European în mod regulat în acest domeniu. Pe partea de politici, Comisia, Parlamentul și ceilalți, avem și CESE, bineînțeles, care lucrează în acest domeniu. Credeți că toate aceste organisme ar putea să adauge, din punct de vedere calitativ, ceva elemente întregul exercițiu despre care discutăm? Ați spus că tinerii sunt interesați. Bun, dar eu am văzut că tinerii, într-o foarte mare măsură, au această idee cum că nu mai este timp de pierdut. Ieri m-am întâlnit cu elevi între 15 și 17 ani care au venit în vizită la Parlamentul European și nu mi-am putut închipui că toți mi-au spus că sunt speriați de moarte, de ce se întâmplă cu planeta. E nevoie de un, o nouă narrativă, să vedem cum, ce putem face, ce pot face decidenții. Și noi când eram mici le spuneam părinților să le spuneam părinților, de exemplu, ne-au spus ei nouă, să avem mai bine grijă de planetă, să ne aruncăm gunoaie pe jos și așa mai departe. Și acum e rândul nostru, de, deci, al decidenților, să facem ceva. Ei am nevoie de asigurări că decidenții uh, fac ceva pentru a aborda îngrijorările lor. Asta este marele meu semn de întrebare. Trebuie să facem ceva cu un impact real în afara acestei, acestui parlament. Da, aceasta a fost și experiența mea la prânz cu cei de la UNICEF, care au vorbit foarte mult despre schimbările climatice și cum putem face ceva, că nu, putem, nu facem lucrurile destul de repede, lucrurile nu avansează destul de rapid. Uh, M-am întâlnit cu foarte mulți uh, oameni din Polonia, din Slovenia și m-au surprins toate aceste lucruri. Doamna Hautala, am mai dorit să adaug un lucru. Din această bază de date, din acest set de date, oare există posibilitatea de a crea un fel de narrativă mai dinamică? Poate că sunt anumite decizii care ne pot duce în etapa următoare, care ne pot ajuta să dăm un impuls procesului de integrare al acestor obiective de dezvoltare durabilă în politicile noastre, în așa fel încât să nu fie doar un set de date izolat și sec. Sunt uh, sigură că astfel am putea convinge mai mulți oameni să, să participe în afara noastră. Mulțumesc, Bună Schlein. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru eforturile dumneavoastră și pentru acest raport foarte util. De la începutul ODD-urilor, noi am încercat să insistăm, pe lângă colegii de aici, din Parlament, cum că e nevoie să monitorizăm progresul în diversele state membre, dar și la nivel european. Ideea este că munca aceasta desfășurată este extrem de utilă, dar în același timp văd care îi sunt limitele. Văd care sunt limitele cu care ne confruntăm în ultimii ani, când lucrăm cu ODD-urile. Una dintre limite este că nu există un cadru european cuprinzător pentru punerea în aplicare a ODD-urilor. Văd în raportul dumneavoastră că măsurați, de exemplu, obiect, um, progresul înregistrat către atingerea obiectivelor. Și atunci eu mă întreb, oare nu ar fi trebuit să revizuim și țintele europene în așa fel încât ele să fie mai bine alineate cu noile ODD-uri? Asta este o discuție pe care am purtat-o și cu Comisia în momentul în care a au publicat comunicare cu privire la sustenabilitate. Cred că ar fi de mare folos pentru noi dacă în raport, în următorul raport, adică să nu facem doar o evaluare a progreselor sau lipsei de progres înregistrate pe diversele obiective și ținte. Nu, mai mult decât atât, să măsurăm îndeplinirea obiectivelor. Înțelegeți ce vreau să spun? Deocamdată arătăm dacă se înregistrează sau nu progrese, dar oare ar fi posibil ca raportul dumneavoastră să ne spuneți cu să ne spuneți cât de departe ne aflăm de a atinge obiectivele și țintele agreate. Pentru că și asta ar fi util. Am văzut în slide-urile dumneavoastră că era un, exemplu 1, unde ni se spunea că la obiectivul numărul 10, reducerea inegalităților, acolo ați spus că batem pasul pe loc. Iar la altele ați spus că există anumite progrese. Iar la altele ați spus că progresul este treptat. Toate aceste obiective sunt universale, dar mai mult decât atât și mai important decât atât este că ele au toată legătură unele cu altele. Și atunci ar fi foarte util pentru noi să subliniem acest lucru și să spunem Uite, în punerea în aplicare a cadrului general înregistrăm progrese, chiar dacă înregistrăm progrese, de fapt, doar pe anumite obiective. Și atunci trebuie să vedem mai bine care sunt legăturile între toate aceste obiective. să subliniem mai bine faptul că dacă înregistrăm progrese pe un obiectiv, asta nu înseamnă că înregistrăm progrese și pe celelalte, pentru că ele sunt stagnante. Trebuie să facem un efort și Heidi a spus asta deja. Există mult prea puțini oameni aici. Noi trebuie să facem în așa fel încât raportul dumneavoastră și toată munca noastră pe ODD-uri să devină un subiect general în discuțiile obișnuite în Parlamentul European. Trebuie să facem acest efort și numai aici, și, și în discuțiile în afara Parlamentului European, pentru că numai astfel vom putea înregistra progrese și uh, veni cu rezultate pe toate aceste chestiuni care țin de viitorul Uniunii Europene. Nu vine să cred că doar noi șase suntem interesați de viitorul Uniunii Europene. De aceea trebuie să ne asigurăm că la următoarea discuție vor participa mai mulți colegi pentru a aborda acest subiect foarte important. Și în ultimul rând aș dori să spun, aș dori să vă rog ca în următorul raport să introduceți o evaluare a felului în care politicile europene influențează țările terțe și punerea lor în aplicare a ODD-urilor. Mulțumesc mult! Mulțumesc, urmează și doamna Vălean. Bună ziua! Este foarte interesant și noi uh, în comisia noastră susținem și am convenit asupra multor lucruri care au fost puse aici. Este oarecum frustrant să vedem că am uh, făcut multe eforturi și uh, am alocat mult timp unor activități. Dar, din păcate, Um, și asta depinde de uh, comisie să analizeze, uh, sunt probleme cu punerea în aplicare, pentru că elaborăm atât de multe politici pentru a susține uh, realizările și progresul în ceea ce prește ODD-urile, dar uh, aplicarea lor, măsurile pe care statele membre trebuie să le întreprinde, întreprinde, cred că trebuie să vorbim mai mult despre acest lucru, pentru că vorbim aici uh, Uh, populației, așa cum a spus uh, Linda McEvan și doamna Hautala. Stăm de vorbă cu oameni, oameni care se sperie în legătură cu viitorul uh, planetei. Sigur, le spunem, da, am adoptat în Parlamentul European, am adoptat legislație în ceea ce privește atenuarea Uh, uh, schimbărilor, impactului uh, schimbărilor climatice. Pentru mine este uluitor faptul că acțiunea în ceea ce privește schimbările climatice nu este cuantificabilă și mă întreb acesta este mesajul cu care mergem la Katowice. Nu putem să cuantificăm acțiunile în ceea ce privește schimbările climatice în Uniunea Europeană totul este numai vorbe, vorbim, vorbim, dar uh, unde sunt acțiunile? Cred că aveți mulți indicatori în baza cărora să evaluați uh, aceste acțiuni uh, cu privire la schimbările climatice. Cum de nu puteți totuși să uh, măsurați uh, acțiunile privind schimbările climatice? Chiar și atunci când este vorba de apa uh, curată și uh, Um, canalizare. Cum nu se poate face acest lucru în statele membre? Cum de nu puteți să cuantificați? În uh, Comisia ENVI am uh, auzit lucruri despre evaluarea și punerea în aplicare a legislației privind calitatea apei. Deci Comisia are o evaluare. Cum că nu putem să facem o măsurare uh, în ceea ce privește ODD-urile și calitatea apei. Îmi uh, exprim astfel frustrarea pentru că ați lucrat atât de uh, mult pe atât de multe teme care reflectă progresul. Însă faptul că nu vedem ceea ce v-am spus adineori este oarecum frustrant. Dacă puteți să comentați pe această temă, vă mulțumesc. avem uh, uh obiectivele, uh, țintele din 2020 și 2030 și facem o astfel de evaluare. Măsurăm cum ajungem la diferite niveluri uh, de uh, apă curată. Cum puteți să explicați asta în Katowice, că noi nu avem date? Sunt convinsă că Eurostat și Comisia ne poate explica toate aceste lucruri. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să încep dintr-o perspectivă statistică, apoi uh, colega mea va răspunde la întrebările mai dificile în legătură cu politica să vă spun care este rolul Eurostatului în acest proces. Am spus că nivelul ONU este același, se cere statisticienilor să creeze cadrul de monitorizare. Rolul statisticii eh, este să fie oarecum neutru. Eh, nu există implicații în chestiuni politice. Sacina noastră este să asigurăm un echilibru uh, o calitate minimă a datelor, uh, luăm uh, ținte de obiective de politică, preluăm de la alții, nu le facem noi, nu le uh, inventăm noi, facem o descriere statistică și ceea ce este componentă politică vine din partea departamentelor de resort veți uh, găsi informații pe uh, stat membru. Majoritatea informațiilor sunt defalcate pe stat membru, însă noi nu facem uh, o evaluare, nu punem săgețile roșii sau verzi în dreptul statelor membre. Nu cred că ar fi foarte încântate de o asemenea abordare. Nu este rolul nostru. Noi facem asta pentru Uniunea Europeană cred că esențială este interpretarea nu am uh, fi în măsură să spunem în această uh, țară săgeata ar fi în felul acesta. Cred că dacă am pune săgeata fără o explicație, cred că nu am procedat corect. În ceea ce privește promovarea, anul acesta am făcut o primă uh, publicare digitale care se adresează tinerilor vom uh, încerca să bunătățim lucrurile, însă nu vom avea inițiative uh, masive de a ajunge la anumite categorii. Noi suntem uh, un institut uh, statistic, uh, publicăm uh, date și vedeți că avem mai multe modalități de răspândire a acestor date. A fost o întrebare dacă putem să spunem uh, cât de uh, departe suntem de realizarea obiectivelor, așa am înțeles uh, eu întrebarea. Dacă nu există un obiectiv de politică, noi nu putem să facem acest lucru. Poate că o direcție generală de politică poate să o facă. Noi putem să facem acest lucru numai în legătură cu un obiectiv uh, stabilit uh, precis. În ceea ce privește corelările și impactul asupra unor terțe țări, încercăm să îmbunătățim prezentarea în această direcție, ne gândim la acest lucru. Acțiunea pentru uh, Clima, cred că v-ați referit la tabloul uh, consolidat, uh, apa și uh, schimbările climatice, unde nu putem să avem un tablou general. Sperăm că anul acesta va fi posibil să facem acest lucru. Unii dintre indicatorii care au fost selectați nu au permis o astfel de abordare, dar anul acesta ar trebui să fim în măsură să facem acest lucru. Această evaluare agregată este simplă, se iau uh, indicatorii aleși, este un instrument de comunicare, însă suntem criticați de uh, experți că este o suprasimplificare. Uh, deci noi suntem undeva la mijloc, vrem să mergem puțin mai departe, să facem o prezentare generală Uh, dacă facem asta, vom fi criticați de experți. Uh, dacă facem o prezentare prea expertă, vom fi uh, criticați de oamenii simpli care vor să înțeleagă ceva din prezentarea noastră. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Câteva cuvinte despre tabloul de ansamblu. Uniunea Europeană a fost un avangardist atunci când este vorba de dezvoltarea uh, durabilă, care este consfințită în uh, tratate și Uniunea Europeană a jucat un rol important în cadrul ONU pentru dezvoltarea acestei agende și a ODD-urilor. Dezvoltarea durabilă este uh, o responsabilitate partajată de comisie și pe baza principiului subsidiarității, uh, această agendă se uh, aplică împreună cu statele membre. Uh, o abordare în doi pași a Comisiei, care înseamnă integrarea standardelor în cadrul de politici și apoi dezvoltarea unei reflexii pentru o viziune pe termen lung după 2020 Comisia lucrează la un astfel de document către o Europa durabilă după 2020, inclu incluzând acordul de la Paris privind schimbările climatice. Vreau să subliniez că este o viziune politică, în primul rând, menită să uh, stimuleze reflexia și discuțiile pe marginea viitorului Europei și este o parte integrantă a discuțiilor uh, globale privind viitorul uh, Uniunii Europene prin prisma alegerilor la Parlamentul European de anul viitor. Acest document va fi adoptat către sfârșitul anului. Din câte am înțeles, doriți să aveți un raport din proprie inițiativă sau poate am înțeles uh, greșit, un raport din proprie inițiativă până la sfârșitul uh, mandatului actual al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Înțeleg rolul statisticienilor. Dar totuși nu înțeleg Uh, această idee că nu arătați tendințele din statele membre pentru că nu le-ar plăcea. Avem astfel de grafice de tendințe în ceea ce privește șomajul, fumatul. Uh, ideea este că nu ne așteptăm ca statisticienii să explice de ce sau cum ar putea fi produsă schimbarea. Însă statisticienii trebuie să ofere uh, informațiile și datele astfel încât oamenii să se întâmple și să se întrebe și politicienii să se întrebe de ce nu atingem acest obiectiv. Pentru că nu culegem date numai pentru uh, a arăta că recolta este strânsă uh, la timp. Uh, distanța până la realizarea unui obiectiv este foarte importantă, pentru că acest lucru a fost hotărât la Uh, ONU în 2015 pe baze voluntare. Mă duc mult în uh, statele africane și multe dintre acestea au în ministere uh, sisteme care culeg date pentru a putea monitoriza schimbarea. Dacă nu facem și noi acest lucru pentru a vedea care este calitatea apei, este foarte greu să ne imaginăm cum putem să cerem asta altor părți uh, ale lumii. Uh, în decembrie, de pildă, la uh, Consiliul Agricultură și Pescuit, uh, pe baza stocurilor de pește, putem să stabilim uh, uh să cuantificăm uh, uh, obiectivele de pescuit. La fel și aici. Am crezut că aveți obiective clare. Uh, la sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul a votat faptul că uh, CFM-ul uh, este în strânsă legătură cu ODD-urile. În 2015 s-a întâmplat asta, Timmermans a fost acolo, de-abia în 2019 o să avem un document de reflexie, o să vorbim de-abia acum de o politică de o viziune uh, politică. Asta e ca și cum am vorbit uh, despre o declarație politică în legătură cu Regatul Unit. Sper că vom uh, asista la eforturi mai uh, mari în uh, cadrul Comisiei, eforturi de a Uh, arăta astfel de tendințe care să uh, ne indice încotro ne îndreptăm. Sper că o să realizăm cât de urgent este acest lucru și uh, sper că vom avea un raport din proprie inițiativă. O să mă opresc aici. Susțin ceea ce ai spus. Vreau să spun că privesc uh, indicatorii pe care uh, i-am în față și uh, nu găsesc ceva care să fie utilizat ca atare și nu este mm, complicat pentru aceste domenii unde a spus că nu puteți să faceți măsurători. Și dacă pun asta în corelare cu ceea ce a spus că nu vreți să supărați statele membre, cred că știți care este concluzia mea. Și dacă trag această concluzie ușor, toți cei care vor citi acest uh, raport uh, vor gândi la fel. Nu uh, punem date aici pentru că nu ar fi ok pentru Europa să spună că acțiunile pentru schimbările climatice sau calitatea apei nu sunt cele potrivite. Sper că aceste aspecte pot fi abordate dacă prestația noastră nu este ceea ce ar trebui să fie în această privință, cred că trebuie să încercăm să o corectăm. Mulțumesc pentru acest raport și mulțumesc uh, Linda, mulțumesc Comisia DEVE pentru că v-ați alăturat uh, în uh, această acțiune și așteptăm raportul din proprie inițiative. Ne întoarcem în sala unde am fost azi dimineață.